Amendamentul 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Cu 9 voturi pentru și 9 împotriva. Amendamentul 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru și o abținere. Amendamentul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 9 voturi pentru și 9 împotriva. Amendamentul 3 de la ICON. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge cu 10 voturi împotrivă și 8 pentru. Amendamentul 4 de la Econ s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge cu 10 voturi uh, împotrivă și 8 pentru. Amendamentul 4. s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru și o abținere. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru și o abținere. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru. Amendamentul al numărul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru. Amendamentul 7 cade. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 16 voturi pentru și 2 împotrivă. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge 9 voturi pentru și 9 împotrivă. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nu. S-a făcut o greșeală. Votăm amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 17 voturi pentru. Acum amendamentul oral numărul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru și acum votăm proiectul de raport astfel modificat. S-a deschis votul, s-a închis votul. se adoptă cu 18 vot, 17 voturi pentru și o abținere. Bună giornata tutti! O zi bună tuturor! Vă mulțumesc și ne vedem data viitoare pe 22 martie la ora 15 la Bruxelles. Nu che orario... Tac. 12 e mezza Allora la lettera la prepara lei, mi sembra, poi ci vediamo dopo.